chiar și în public dacă este necesar. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule comisar Lewandowski. La final pot să vă spun că s-au depus șase uh, propuneri de rezoluție. Dezbaterea s-a finalizat. Votul va avea loc după cele uh, trei dezbateri în total. Urmează subiectul Azerbaijanului, cazul lui Ilgar Mamadov. Dau cuvântul întâi autorilor. Începe doamna Geringer de Odenberg. Mulțumesc, domnule președinte. Anul acesta urma să fie un an bun pentru Azerbaijan, înainte de uh, alegerile prezidențiale. Uh, este însă îngrijorător faptul că opoziția este intimidată. Iarăși este o sursă de îngrijorare faptul că șeful un, uh, școlii uh, din Baku, Ilga Mamako, Mamadov, a fost arestat. Azerbaijanul trebuie să fie la înălțimea uh, angajamentelor sale și a Convenției Europene a Drepturilor Omului, în special cu uh, președinția, uh, pentru că va uh, prelua președinția prin rotație a Consiliului Europei în 2014. Cerem eliberarea neîntârziată a lui Ilgar Mamadov, precum și al altor prizonieri politici din Azerbaijan. Azerbaijanul trebuie să își reformeze și să garanteze un proces corect pentru toată lumea. Mulțumesc. Acum domnul Hefner, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În octombrie acestui an au loc alegeri în Azerbaijan și după decenii uh, de, de, uh, de guvernare a regimului Aliev, acum uh, Ilgar Mamadov a anunțat că va candida împotriva um, uh, acest, uh, puterii. Mamadov a fost într-un oraș după ce în acest oraș fuseseră uh, violențe a fost cu jurnaliști uh, și așa mai departe și apoi a fost acuzat de a fi provocat acele violențe. Și acum este în închisoare și nu își poate pregăti campania electorală. Este unul dintre multiplele cazuri în care oamenii, oameni sunt arestați, dispar, nu pentru că au făcut ceva rău într-adevăr, ci pentru că au spus lucruri care nu convin uh, guvernului. Azerbaidjanul uh, este un colaborează strâns cu Uniunea Europeană și și noi suntem interesați de această cooperare, însă trebuie să spunem că și în parteneriatul estic um, și uh, centrul unui uh, acord de asociere trebuie să fie respectarea drepturilor omului, respectarea demnității umane, a libertății de uh, exprimare, libertății a presei. Fără acestea nu poate să existe o bună cooperare. Mulțumim, domnule Hefner. Urmează pentru un minut doamna Șache. Mulțumesc, domnule președinte. Azerbaidjanul s-a angajat să respecte drepturile omului uh, și statul de drept în contextul parteneriatului estic și a apartenenței sale la OSCE și la Consiliul Europei. Uh, aceste angajamente trebuie să se transpună și în realitate. Uh, procesele politice trebuie să înceteze. Uh, Ilmar Mammadov trebuie să fie eliberat, iar acuzațiile care îi se aduc trebuie să fie eliminate. Uh, amendarea demonstra- uh, protestatarilor sau interzicerea adunărilor uh, liber consimțite este, sunt inacceptabile. Cred că Uh, la întâlnirea cu Aliev uh, pe 21 iunie ar trebui să ne transmitem clar această poziție. Interesele noastre economice și energetice nu ar trebui să fie mai importante decât drepturile omului. Oamenii din Azerbaijan consideră că UE este o comunitate de valori și pe bună dreptate. Nu trebuie să le întoarcem spatele celor care merită să li se apere uh, drepturile fundamentale. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Șache. Acum Colegul pane předsedající, předem bych rád požádal, abych od mého... Domnule președinte, nu sunt un autor uh, uh, al proiectului de rezoluție. În acest proiect de rezoluție trebuie să cerem guvernului uh, din Azerbaijan să abordeze cazul mammadov rapid și corect și să fie eliberat un candidat prezidențial nu numai că trebuie să poată să candideze, dar el uh, trebuie să poată să își să participe la o campanie electorală. În cazul uh, lui Mamadov ar trebui să evităm să facem trimiteri la lucruri cum ar fi uh, alegeri libere, media Uh, mass media uh, independentă uh, și biroul OCDE. Avem comisii și delegații care să facă acest lucru, însă se pare că eurodeputații nu sunt interesați de acest lucru. Mulțumim. Urmează pentru un minut și jumătate o întrebare cu cartonașul albastru. Domnule Posolt, domnule președinte, aș dori să-l întreb pe colegul nostru dacă poate să se pună în, în pielea noastră. A existat o vreme, înainte, o vreme înainte de 1989 uh, în care noi luptam pentru drepturile omului uh, și libertate în Polonia și erau și atunci unii care ne spuneau să stăm cu minți și să nu ne, să nu ne exprimăm așa de dur. În niciun caz nu, nu spun că nu ar trebui să apărăm drepturile omului. Am fost doar uimit în calitate de um, președinte al delegației a, a trebuit să um, uh, anulez reuniunile pentru că niciunul dintre membrii nu a, durut, nu a dorit să meargă la Baku pentru a negocia despre drepturile omului. De aceea a trebuit să amânăm uh, delegația. Cu un an înainte avusesem discuții la Bruxelles. Niciun deputat al Parlamentului European nu a sosit la aceste uh, Um, întrevederi și aici trebuie să discutăm despre drepturile omului. Nu, numai, nu trebuie numai să vorbim despre cazul unei singure persoane, chiar dacă nu sunt de acord cu modul în care a fost tratat. Äh, Mulțumim, domnule Nu, Cred că ceva uh, nu a fost uh, în regulă din punct de vedere tehnic uh, cu interpretarea. Oricum, acum, doamna Tunund Hohenstein, un minut. Îmi cer scuze, spune președintele. Crezusem că îi dedusem deja cuvântul doamnei Vergia. Doamne, doamna Vergia. Monsieur le Président, Domnule președinte, este curios că domnul Cranov nu spune că este autor al rezoluției. Da, nu o să-mi rosesc timpul de vorbire pe așa ceva. În urmă cu un an, Sute de persoane ieșeau în stradă pentru a cere reforme democratice. Guvernul a reacționat prin represiune, a aruncat în închisoare partizanii opoziției care au fost la originea acestei manifestații. Uh, de asemenea, societatea, uh, represiunile împotriva societății civile s-au intensificat Uh, manifestațiile din 2013 uh, împotriva președintelui uh, sunt un exemplu clar al modului în care se desfășoară lucrurile aici și Mamadov nu este decât unul dintre cazurile ilustrative. Autoritățile din Azerbaijan au folosit și ele tunuri cu apă și batoane de gloanțe de cauciuc și gaze pentru a-i răspândi pe manifestanți. Ea nu știu câtă oară când ne aplecăm asupra situației din Azerbaijan din 2000 2009 încoace. Uh, este un membru al parteneriatului uh, estic și negociem un acord de asociere uh, cu această țară chiar în acest moment. Ce bilanț avem în urma acestui parteneriat? Ce presiuni facem pentru ca democrația să vină în sfârșit în această țară? Care sunt cerințele noastre? Uh, vom trage în sfârșit învățămintea din trecut, pentru că același tip de negocieri uh, s-au desfășurat și cu Tunisia și cu Bengal. Negocierile de, pentru acordul de asociere nu mai au niciun sens cu această țară. Domnule Lewandowski, vă rog să ne răspundeți la această întrebare. Mulțumim, doamnă Vergea. Acum, doamna Turund Hohenstein, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Arestarea opozanților, torturarea unor posibil președinți. Astfel de lucruri sunt un scandal, mai ales dacă se întâmplă într-o țară care încearcă să se prezinte ca o țară cu convingeri democratice. Azerbaijanul este în Consiliul Europei, va avea președinția în 2014, este în parteneriatul estic. Negocierile UE-Azerbaijan pentru un acord de asociere sunt în desfășurare și totuși avem un candidat la președinție în închisoare care este de asemenea tratat în mod abuziv multe persoane au dorit o rezoluție mult mai dură pentru apărarea lui Ilgar Mamadov și eu aș fi fost de acord cu asta. Mulțumim. Acum vorbitorii numele grupurilor. Doamna Macovei, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Condamn reținerea lui Ilgar Mamadov pe 4 februarie ca urmare a protestelor pașnice de la Ismaili din ianuarie 2013

mulțumesc domnule președinte. azerbaidjanul a semnat convenția europeană a drepturilor omului fără însă să abordeze problema uh, prizonierilor politici. Nu există libertatea presei, există restricționări ale internetului, există restricții în ceea ce privește libertatea de adunare și asupra ONG-urilor. Trebuie să se permită jurnaliștilor să-și facă treaba în siguranță. Accesul la internet este vital pentru democrație și ordinea de drept. Este crucial pentru acordul de asociere între Uniunea Europeană și Azerbaijan acesta trebuie să țină cont de libertatea de exprimare, libertatea de adunare și uh, libertatea de asociere. Președintele Barroso ar trebui să ridice în discuție această chestiune atunci când uh, președintele Azerbaijanului va vizita Bruxelul. Mulțumim. Acum colegul Cernețchi, un minut. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Am uh, făcut uh, câteva adunări aici. Există 32 de deputați în sală. Aș dori să o rog pe doamna Thun von Hohenstein să nu pretindă că știe punctele de vedere ale celor care nu se află în sală. Pentru că nu are de unde să știe. Există motive importante pentru care deputații nu sunt prezenți în sală. Aceia dintre noi care se află aici ne-ar trebui să se prefacă în fața contribuabililor că ă, suntem 750 de oameni prezenți aici, suntem doar 32. Doamna Vergia, din partea stângii, nu ar trebui să uh, critique grupul meu și pe domnul Țapărnoh. Grupul doamnei Vergia a vorbit uh, cu, pe mai multe voci uh, în ceea ce privește drepturile omului în țările noastre în trecut. o întrebare cu cartonașul albastru din partea domnului Hefner. Porneți de la promisa că doriți să răspundeți la această întrebare. Domnule Cernețchi, înțeleg că dorit să părăsiți sala imediat după intervenția dumneavoastră, dar dacă îmi permiteți, înainte să vă apucați să faceți altceva, aș dori să vă adresez o întrebare. Nu v-am înțeles, n-am înțeles ce vreți să spuneți. Dacă am înțeles bine însă ce ați spus, înseamnă că nu ați înțeles regulile parlamentul, democrației parlamentare. Cei care sunt aici sunt Parlamentul European, indiferent de numărul celor prezenți. Și vă rog să nu um, atacați în mod personal uh, deputații, cei care sunt aici o fac uh, pentru a apăra și uh, drepturile celor din alte țări. Domnule Cernețchi și doamna Vergia dorește să vă răspundă, să vă pună o întrebare și după aceea puteți răspunde. Vă rog, doamna Vergia. Nu știu. Nu știu dacă este un cartonaș albastru, însă mi-am permis să reacționez în legătură cu ceea ce a spus uh, colegul meu, care se mira că este coautor. Uh, el trebuie să întrebe acest lucru la grupul său politic. Cât despre diversitatea uh, politică, uitați-vă în grădina dumneavoastră înainte să acuzați pe alții. Hai să ne respectăm unii pe ceilalți. Colegii Țanetski. Domnule Cernețchi. Dziękuję bardzo. Mam wrażenie... Mulțumesc foarte mult. Mie mi se pare că domnul Hefner, în mod intenționat, nu a vrut să înțeleagă ce am spus. Eu am spus că ar trebui să dăm dovadă de respect față de cei 32 de oameni prezenți care vorbesc în numele Parlamentului European și că nu este corect să ne referim la cei care nu sunt prezenți în sală dintr-un motiv sau altul și Cred că ar trebui să-mi înțelegeți punctul de vedere. Doamnă Vergia, nu mă referam la moțiune, mă referam la ceea ce spun uh, oamenii din grupul nostru în alte dezbateri. Mulțumim, domnule Cernetski. Urmează acum, pentru un minut și jumătate, domnul Ziopro domnule președinte. Azerbaidjanul este un partener important al Uniunii Europene, mai ales atunci când este vorba de furnizarea de gaze naturale. Proiectul Nabucco, dacă va lua naștere, va face foarte mult pentru securitatea furnizării cu energie uh, către statele Uniunii Europene. Ar trebui să eliminăm uh, toate barierele pentru a avea relațiile cât mai bune cu acea țară și să reducem dependența uh, față de Rusia. Dar este o problemă. În ciuda unor uh, raze de speranțe de respectarea drepturilor omului în Azerbaijan, calendarul electoral a arătat că restul lumii ar putea să fie dezamăgită mai ales dacă ne gândim la faptul că drepturile omului ar fi o măsură a relațiilor între țări. Alegerile prezidențiale din octombrie se apropie. Candidatul opoziției uh, este deținut. Acest lucru sugereze faptul că președintele Aliev nu este cel mai mare democrat din uh, lume. Uh, asta merită dezbătut. Cred că ar trebui să auzim și punctul său de vedere și uh, aceste lucruri trebuie spuse răspicat. Trebuie să cerem respectarea drepturilor omului și nu vrem ca Azerbaijanul să fie aruncat în brațele Rusiei, care abia așteaptă acest lucru. Mulțumesc. Acum urmează ceilalți vorbitori înscriși la cuvânt. Începe domnul Kelly pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Da, Rusia și Azerbaijanul au multe în comun, mai ales în ceea ce privește disprețul lor pentru libertatea presei, libertatea adunării și uh, modul în care tratează opoziția. Uh, în octombrie vor avea alegeri, vor avea loc alegeri în Azerbaijan și este foarte dezamăgitor uh, modul în care ele sunt abordate. Liderul opoziției a fost aruncat în închisoare pe uh, acuzații inventate, uh, este într-o celulă Uh, de, de pedeapsă, iar data procesului a fost amânată de două ori. O astfel de situație este intolerabilă. Trebuie să facem tot ce putem pentru ca dumnealui să fie eliberat cât se poate de rapid, astfel încât alegerile să fie juste. Și asta este cel mai important lucru în acest moment. Mulțumim, domnule Kelly. Doamna Crețu, un minut

sper că preedintele barroso i comisia europeană vor exprima mai ferm punctul de vedere al uniunii europene privind necesitatea respectării drepturilor omului în cadrul dialogului direct cu preedintele eh, aliyev i guvernul azer. foarte mult! Mulțumim foarte mult, Urmează acum domnul Migalski, un minut. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar doamnelor și domnilor azerbaidjanul este un jucător regional important este un partener comercial cheie al uniunii europene și haideți să sperăm că importanța sa va crește mai ales atunci când vorbim despre furnizarea de energie dar asta nu înseamnă că o să lăsăm uh, Azerbaijanul să facă ce vrea în privința drepturilor omului. Solicităm respectarea drepturilor omului în Rusia, un așa zis partener, ar trebui să solicităm respectarea drepturilor omului și într-o țară care ne este cu adevărat parteneră, Azerbaijanul. Cred că este greșit să interpretăm greșit ceea ce a spus domnul Țabernoch, care conduce delegația care se ocupă de aceste probleme. Domnia sa îi critica pe membrii Parlamentului European, pentru că conduce o delegație care nu își poate uh, face, duce la capăt activitatea așa cum trebuie, pentru că deputații nu se prezintă la reuniuni. ECR-ul spune clar aceste lucruri și am semnat această uh, moțiune. Mulțumesc. Mulțumesc. Trecem la procedura intervențiilor spontane. Am să vă rog, am uh, patru vorbitori, dar cinci vorbitori și numai două minute. Vă accept uh, toți vorbitorii, dar vă rog să respectați timpul. Doamna Esaia. puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. Mamadov este un politician din opoziție care a criticat uh, guvernul în ceea ce privește limitările drepturilor omului. A mai fost amenințat și anterior. În februarie a fost arestat cu de demonstrații pașnice și acum îi se aduc uh, învinuiri fabricate. Human Rights Watch, organizația Human Rights Watch a cerut uh, guvernului Azer să prezinte acuzele la adresa lui Mamadov și a colegului său. Acest lucru este foarte important, uh, mai ales că Azerbaijanul va prelua președinția Consiliului Europei. Nu pot să, ca o țară care face acest lucru uh, opozanților, să conducă o uh, instituție a drepturilor omului din Europa. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Esaia. Doamna Oiuland acum. Mulțumesc, domnule președinte în calitate de partener strategic pentru Uniunea Europeană, Azerbaijanul știe că sprijină un model de economie puternică um, și libertăți. Ne-am aștepta ca um, partenerii noștri azeri să aibă o atitudine mai echilibrată. Această rezoluție sprijină în mod clar uh, negocierile pentru acordul de asociere Însă această rezoluție amintește prietenilor azeri că sunt membri ai Consiliului Europei și trebuie să respecte angajamentele luate în cadrul acestuia. Aș dori să putem continua bun, dialogul bun și deschis pe care l-am avut cu Azerbaijanul și să contribuim la apropierea dintre cetățenii europeni și cei din Azerbaijan. Mulțumim, domnul Kurski. Przewodniczący, jestem zaskoczony pewną nieproporcjonalnością naszej. Mulțumesc. Dezbaterea este disproporționată. Atacăm Azerbaijanul, dar la dezbaterea cu Rusia am fost mult mai blânzi. Uniunea Europeană poate să facă mai mult. În tratatul de la Lisabona avem principiul solidarității energetice. Cele mai mari țări din, cea mai mare țară din Uniunea Europeană, Germania, încalcă această solidaritate. A construit o conductă de gaze sub Baltică spre Rusia. plătește sume uriașe uh, Rusiei și au încheiat contracte uriașe pe la spatele Poloniei. Cred că trebuie să discutăm despre Magnitsky și Hodorkovski și ar trebui să avem o poziție mai hotărâtă în această privință. Mulțumim, doamna Corhola, un minut. Xia. Azerbaijan să itse sitoutunut. Mulțumesc. Azerbaijanul s-a angajat să respecte drepturile omului în plus, intenționează să preia președinția prin rotația Consiliului Europei în 2014. Liderul din opoziție, Mamadov, arestarea acestuia, arestarea sa înainte de pre alegerile prezidențiale din uh, octombrie uh, pare un act politic. Cerem autorităților azere să le libereze pe Mamadov uh, și uh, să îi ofere un uh, proces echitabil. Asemenea, uh, celorlalte rezoluții privitoare la uh, Azerbaijan ne referim și la libertatea mass mediei. Nu trebuie să existe o hărțuire, uh, nicio arestare a uh, persoanelor, a politicienilor din uh, opoziție. Drepturile omului trebuie să fie respectate. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Corhola. Doamna Hibner, la finalul acestei proceduri. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Astăzi uh, intervin referitor la Azerbaijan, încă o țară care dorește să se ader, care dorește să adere la Uniunea Europeană, dar care își persecută, care persecută cetățeni care au uh, viziuni politice opuse. Vorbim acum despre Ilgar Mamadov, uh, candidatul la președinție al uh, al opoziției. A fost aruncat în închisoare ca un infractor, ca un criminal. Mamadov a fost uh, în spatele multor uh, inițiative democratice, iar arestarea sa a dus la un val de îngrijorare în întreaga lume. La începutul lunii mai, Consiliul Europei a solicitat a, guvernului Azer să elibereze toți deținuții politici, însă nu a existat nicio reacție și este inacceptabil, mai ales că această țară va prelua președinția rotativă a Consiliului Europei. Mulțumim, s-a încheiat procedura intervențiilor spontane. La final, domnul comisar Lewandowski. Honorable members, addressing you again on behalf of... Onorați eurodeputați, mă adresez dumneavoastră numele înaltului reprezentant Catherine Ashton și vreau să mulțumesc eurodeputaților pentru această dezbatere. Cazul Mamadov este unul serios, merită atenția rapidă a Uniunii Europene pentru lucrul, felul în care a fost abordat și în al doilea rând are semnificație din ceea ce privește uh, libertatea opoziției politice într-un an electoral. Ne îngrijorează detenția în izolare a domnului Mamadov. Nu a putut să primească vizite din partea familiei sau alimente din afara închisorii. Și, în general, acest lucru este uh, evident uh, detenția sa îi reduce uh, șansele să candideze uh, în alegerile prezidențiale, prezidențiale. Vreau să vă asigur că atât în altul reprezentant Catherine Ashton și comisarul Stefan Füle urmăresc uh, îndeaproape evoluțiile politice și uh, în întâlnirile cu autoritățile azere Uh, au fost uh, făcute declarații în legătură cu investigarea uh, transparentă și respectarea deplină a drepturilor omului. Acest lucru este în conformitate cu conceptul democrației profunde în spațiul european, care a ținut cont nu numai de aspectele tehnice ale uh, procesului electoral, ci și libertatea cetățenilor de a interacționa și opțiunile uh, electorale să fie promovate pe internet sau în mass media. Așa cum s-a discutat în cazul uh, Rusiei, e o problemă mai largă a um, aparatului judecătoresc și cum uh, funcționează acesta în cazul lui Mamadov. Aceasta este parte a dialogului cu Azerbaijanul, așa cum s-a menționat în această cameră. Uh, uh, Azerbaijanul prezintă o miză mare pentru Uniunea Europeană, însă o relație matură um, trebuie să permită o abordare cinstită, directă, Uh, să spunem lucrurilor pe nume atunci când este cazul. Punctul de vedere al Parlamentului uh, va uh, fi avut în vedere și e vorba aici de libertatea de adunare, legislația privind alegerile care vor fi în atenția noastră. Însă vă asigur că ceea ce se întâmplă în Azerbaijan este urmărit foarte atent și șeful delegației Uniunii Europene de, din Azerbaijan s-a întâlnit cu domnul Mamadov pe 4 aprilie. De asemenea, delegația Uniunii Europene este în uh, strânsă legătură cu familia domnului Mamadov. Acest lucru nu este valabil numai pentru uh, domnul Mamadov, ci și pentru ceilalți deținuți, uh, cum este domnul Iacublu. Uh, A fost uh, vizitat uh, domnul uh, Iacoblu și ca și în cazul Mamadov, continuăm să urmărim și să intervenim în toate cazurile pertinente și să urmărim cu atenție evoluțiile din Azerbaijan. Vă mulțumesc! Mulțumim, cu acestea s-a încheiat această dezbatere. S-au depus șase propuneri de rezoluție, votul va avea loc după următoarea dezbatere. Ultimul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea referită